S-a adoptat. Și mai am două comunicări de făcut. Domnul Vladimir Remec m-a anunțat în legătură cu demisia sa din poziția de eh, membru al Parlamentului European începând cu 16 decembrie, conform articolului 4 Um, al regulamentului. Acest mandat este vacantat începând cu 16 decembrie și voi informa autoritățile naționale. Domnul Dan Jürgensen, începând cu 12 decembrie 2013, a fost numit ministru pentru uh, alimentație, pescuit, uh, agricultură în Danemarca. al fericit. Parlamentul constată conform articolului 4, aliniatul 3 al regulamentului că um, și acest post a fost vacantat începând cu 12 decembrie. Iar următorul punct pe ordinea de zi, dezbaterea pe marginea cazurilor legate de încălcarea drepturilor omului, democrației și statului de drept, cu o durată de cel mult o oră, iar primul